Schengen. Știți că în martie 2009 Comisia a făcut o propunere, cererea programului de la Haga, dar și deoarece au avut loc schimbări după integrarea acquis Schengen în cadrul comunitar. Se spunea că rolul instituțiilor trebuia oglindit mai bine, iar aceste propuneri s-au făcut conform deciziei luate în pilonul 1 și 3. În octombrie 2009, Parlamentul a respins cele două propuneri și a cerut ca adoptarea să se facă prin codecizie. Vicepreședintele Baro și-a luat atunci angajamentul că vom aștepta până la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona pentru a vedea ce fel poate participa Parlamentul la procedura de adopție. Deci am așteptat intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în timpul președinției suedeze. Între timp a intrat în vigoare tratatul. Propunerea conform pilonului 3 nu-și mai avea locul, deci nu mai exista. Comisia a indicat că articolul 74 ar trebui să fie temeiul juridic însă trebuiau să se mai facă analize suplimentare. Pe 16 noiembrie 2010, Comisia a adoptat o propunere revizuită, ținând cont de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, însă ținând cont de asemenea și de părerile exprimate de statele membre. Principalul obiectiv al propunerii este să îmbunătățească mecanismul actual. În ultimii ani, la grupul de evaluare Schengen, s-a spus că acest mecanism trebuie eficientizat. Un alt obiectiv important este să menținem încrederea reciprocă dintre statele membre atunci când este pus în aplicare acquis Schengen. Comisia a încercat să eficientizeze acest mes, uh, mecanism prin uh, includerea de programe multianuale, anuale, prin uh, evaluări de risc, prin reducerea numărului de experți. Comisia asigură de asemenea o raportare clară, structurată, și un lucru foarte important pentru dumneavoastră este să se asigure transparența necesară față de Parlamentul European. Aș vrea acum să mă refer la temeiul juridic. Am menționat deja că propunerea din 2009 se baza pe articolul 66 din tratat și 74 a fost articolul uh, care a succedat. Însă ne-am gândit cu mare grijă și ne-am gândit că poate că articolul 74 e prea limitat. Acolo se vorbește de cooperarea dintre Comisie și statele membre, însă această propunere implică de asemenea agențiile. Deci e un cadru mult mai, puțin mai larg. Propunerea de asemenea prevede și uh, vizite neașteptate. Deci se depăsește cadrul de cooperare administrativă. Iar articolul 74 prevede și consultarea Parlamentului European. După ce ne-am uh, gândit la toate acestea, am încercat să vedem care este scopul nostru, să avem un mecanism care să ne permită o bună punere în aplicare a acquis Schengen cu un control adecvat al frontierelor deci să avem și niște măsuri de acompaniere care să ne permită să menținem un control uh, la frontiere. Deci nu e vorba de o modificare uh, a codului de frontiere Schengen, ci de crearea unui mecanism care ne va permite să acționăm. La articolul 77 se vorbește despre persoanele care trec frontierele, indiferent de cetățenia lor. Conform procedurii legislative obișnuite, trebuie adoptate măsuri privind absența controlelor la frontiere, indiferent de cetățenia persoanelor. Această propunere poate fi adoptată în codecizie. O altă chestiune. De ce să nu ne bazăm pe articolul 70 din tratat? E un articol nou, introdus de tratatul de la Lisabona, unde se stipulează evaluarea politicilor JAI. Totuși, Comisia credea că în urma integrării achiului și dată fiind structura instituțională, mecanismul așa cum era el prevăzut, deci de verificare a aplicării corecte a achiului, nu se putea baza pe o prevedere care prevede doar colaborarea Comisiei. Ce și mai important pentru dumneavoastră, articolul 70 stipulează doar o informare a Parlamentului European și a celor naționale. Autorii tratatului de la Lisabona, care au conferit rolul uh, de legiuitor de plin Parlamentului, nu aveau în vedere așa ceva. Acest uh, rol al Parlamentului nu era suficient de puternic. Ca urmare, în conform geometriei variabile, mecanismul nu este aplicabil decât după ce controlul la frontierele interne a fost abolit. Deci nu este un mecanism pentru a evalua statele membre în vederea eliminării controlelor, ci după eliminarea acestora. Am prevăzut de asemenea posibilitatea, dacă Consiliul dorește, să o facă. Deci posibilitatea de a folosi același mecanism pentru evaluări uh, în vederea eliminării controlelor la frontieră, însă după intrarea în vigoare a regulamentului. Deci există aici o supra punere cu evaluarea care are în curs asupra României și Bulgariei și uh, aderărilor la zona Schengen. Urmările, de asemenea, Marea Britanie și nici Irlanda nu sunt evaluate conform acestui mecanism. De asemenea, actorii din acest nou mecanism. Noul mecanism va oglindi structura instituțională actuală, statele are și comisia, însă acestea vor colabora, deci nu vom mai avea comisia de una singură. Statele membre se vor implica pe deplin, deoarece e vorba de încrederea reciprocă dintre statele membre, iar prin comit comitologie, acestea sunt implicate în acest proces. În ceea ce prește rolul Parlamentului, pe lângă adoptarea prin codecizie, Parlamentul va primi recomandările unei evaluări și dacă există deficiențe clare, atunci Parlamentul European va fi informat ca și Consiliul. Iar în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, un raport anual va fi înaintat Parlamentului. Câteva detalii acum. Sfera de aplicare a mecanismului privind achiul Schengen. Dacă avem deja un mecanism, cum ar fi directiva pentru armele de foc tratată separat, nu ar trebui să existe obligația de a evalua pentru a evita suprapunerile. Un element fundamental aici este respectarea drepturilor fundamentale. Aceasta trebuie Uh, asigurată când se pune în aplicare achiul. În ce constă evaluarea? Vizite la fața locului, uh, chestionare pe tema care trebuie evaluată și uh, vizite, după cum spuneam, anunțate, dar și inopinate, așa cum prevede și programul de. De asemenea, crearea de programe multianuale, deci fiecare stat va fi evaluat cel puțin o dată la 5 ani. Frontex, de asemenea, va oferi analiza riscului, își va oferi competența atunci când sunt evaluate frontierele externe, deși pe baza acestora se vor stabili programele anuale, care vor consta în vizite uh, de la țară la țară, însă pot fi prevăzute de asemenea și anumite deplasări tematice. În ceea ce privește intenția de a crea un grup de experți, statele membre ar trebui să numească experții care vor uh, participa la aceste deplasări, iar aceștia, bineînțeles, trebuie să fie suficient de experimentați. Comisia va alege echipa de experți împreună cu experții din statele membre, deci și cu reprezentanții Frontex, Europol și Eurojust, deși după aceea vizitele vor putea fi efectuate. Un alt lucru important, reducerea numărului de, expor, de experți la 8 pentru vizitele anunțate și la 6 pentru vizitele inopinate. Doi experți principali, unul de la Comisie și unul din statele membre, vor conduce această echipă. Și un alt element din regulament, posibilitatea de a face vizite neanunțate la granițele interne și aici vor participa doar funcționari de la comisie, deoarece comisia va urmări îndeaproape aceste cazuri. Nu e vorba aici de siguranța internă a statelor membre, ci de libera circulație a cetățenilor în zona EU Schengen. Știți că este una din realizările cele mai importante și știm că primim în continuare plângeri legate de controlele care încă mai au loc la granițele interne. Deci se prevede posibilitatea de a face vizite neanunțate la granițele interne pentru a ne asigura că nu se mai fac controle. Articolul 13 acum, privind rapoartele de evaluare. Acestea vor fi întocmite de experți la fața locului, deci experți de la Comisie și de la statele membre, după care un raport cu clasificări uh, va fi înaintat statului membru respectiv și se vor putea pune întrebări pe marginea acestea. Dacă va fi nevoie, statul membru respectiv ne poate da o evaluare la acest raport. Recomandările vor fi de asemenea transmise Parlamentului European, iar dacă un stat membru va trebui să înainteze un plan de acțiune în care să se prevadă un um, calendar clar pentru implementarea acțiunilor respective sau pentru uh, corectarea lacunelor. Deci vizite anunțate sau neanunțate pot avea loc pentru a vedea dacă statele membre au implementat toate recomandările. După cum v-am mai spus, dacă există lacune, deficiențe clare, Comisia Europeană va înștiința Parlamentul European și Consiliul cât mai repede. Deocamdată se face trimitere la Comitetul de Comitologie, cel mai vechi din 1999, care însă trimiterea va fi uh, înlocuită conform articolului 291 de tratat. În ceea ce vrește transparența, Se prevede de asemenea o raportare anuală la evaluări și la concluziile trase. Și ultimele articole se referă la faptul că mecanismul nu e aplicabil decât după eliminarea controlelor la frontiere, însă există și posibilitatea de a-l folosi pentru evaluări înainte de eliminarea controlelor la frontierele interne. Deci v-am făcut o prezentare scurtă într-un timp scurt și vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Moshammer. Domnul Carlos Coelho, acum raportorul, după care vor interveni și colegii. Domnul Coelho, vă rog. Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș vrea în primul rând să mulțumesc Comisiei Europene pentru această prezentare. De asemenea, Parlamentul, pe 19 octombrie 2009, a urmat sfatul meu și a respins inițiativa Comisiei Europene. Aceasta pentru că modelul de evaluare propus de către Comisie nu era deloc adaptat și pentru că aceasta practic uh, nega Parlamentului dreptul de codecizie. Temeiul juridic a fost modificat și Comisia propune acum un nou text cu un nou temei juridic care permite Parlamentului să intre în procedură de codecizie. De aceea aș vrea să salut această inițiativă a Comisiei, pentru că aceasta răspunde angajamentelor pe care și le luase doamna Wallström în fața Parlamentului. În ceea ce privește mecanismul de evaluare, acesta a fost explicat de către comisie. El se bazează pe anchete și pe vizite la fața locului. Aceste vizite pot fi anunțate în prealabil sau inopinate de asemenea, există un plan cincinal care este prevăzut și ideea este că după 5 ani toate statele membre din zona Schengen să fie evaluate. Se prevede de asemenea o legătură cu activitatea Frontex. Și cred că dacă Uniunea Europeană dispune de un mandat pentru Frontex, este absolut logic ca această agenție să fie utilizată cât mai bine cu putință în cadrul acestui nou sistem de evaluare. Există totuși câteva puncte care uh, mă lasă perplex. În primul rând, Comisia a insistat asupra diferenței între sistemul de evaluare care se referă la statele care sunt deja în zona Schengen și sistemul de evaluare pentru statele candidate. Comisia insistă asupra acestei diferențieri. În trecut am criticat acest lucru pentru că spuneam că nu putem avea două unități de măsură. Trebuie să avem același nivel de respectare a regulilor, aceleași exigențe și din partea țărilor candidate, și din partea statelor membre care sunt deja în uh, zona, în spațiul Schengen. E adevărat că la articolul 20 Comisia lasă posibilitatea ca Consiliul să aplice țărilor candidate un mecanism nou. De ce nu s-a prevăzut acest lucru de la început, mă întreb? Pentru că dacă într-adevăr avem nevoie de o decizie a Consiliului, deci o decizie din partea unei instituții europene a Consiliului. De ce atunci Parlamentul nu poate fi asociat în această decizie? Pentru că această procedură este procedura de codecizie. Aș vrea să felicit Comisia Europeană în ceea ce privește prevederile referitoare la accesul Parlamentului la informații. Articolul 13 spune că Parlamentul European trebuie și el să fie informat, de exemplu în cazul unei vizite de evaluare când se constată niște probleme care ar putea afecta siguranța spațiului Schengen, iar Parlamentul poate avea acces de asemenea la recomandările făcute de Comisie în urma vizitelor efectuate. Dați-mi voie, domnule președinte, să spun că acesta este un motiv în plus pentru care nu înțelegem de ce Consiliul nu dorește să ne permită accesul la rapoartele referitoare la România și Bulgaria. Parlamentul va avea pe viitor acest acces, este prevăzut în text, deci nu înțelegem această intransigență a Consiliului în legătură cu procedurile în curs. E absolut de neînțeles și dați-mi voi aici să-mi spun sincer părerea. Se acordă, așa cum am spus deja, Frontexului o importanță deosebită, un lucru care mi se pare pozitiv. Și ar trebui să vedem cum putem profita de toată experiența pe care o deține Frontexul. Există și o altă problemă a resurselor, pentru că ne întrebăm dacă Frontexul dispune de resursele personale necesare pentru a face parte din aceste vizite de evaluare. Deci va trebui să vedem care va fi exact rolul Frontexului. La articolul 12, Comisia prevede un sistem de verificare a liberei circulații a persoanelor. Comisia consideră, deci, că va trebui să evalueze aplicarea corectă sau nu a articolului 21 am putea să ne punem întrebări în legătură cu locul pe care îl are această normă în arhitectura juridică generală. Și aș vrea să întreb Comisia, de ce această evaluare se face în mod exclusiv doar de către funcționarii Comisiei Europene, fără să se permită participarea unor specialiști din partea statelor membre? De ce această evaluare, singura dintre ele, este făcută doar de către funcționarii Comisiei? Pentru că, de fapt, evaluarea ar trebui să permită o participare a instituțiilor europene. Dacă dorim un sistem european de evaluare, va trebui să permitem participarea experților din statele membre, pentru că până la urmă dorim să avem un nivel de încredere reciprocă ridicat. Nu putem ajunge la un nivel de siguranță în spațiul Schengen dacă nu avem încredere reciprocă între statele membre și instituțiile europene. Iată, deci, va trebui să fim foarte atenți la acest lucru atunci când va fi vorba de implementarea acestui mecanism. Mulțumesc, domnule Coelho. Vom da acum cuvântul membrilor comisiei care doresc să intervină. Domnul Busutil, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Carlos pentru această prezentare. În calitate de raportor la dosarul Frontex, aș vrea să obțin câteva clarificări în legătură cu rolul Frontexului. După cum știți, ne aflăm în procesul de revizuire a actului prin care s-a înființat această agenție și cred că este momentul potrivit pentru a discuta rolul precis al Frontexului în acest mecanism de evaluare pentru aplicarea acquis Schengen. Aș vrea de aceea să întreb Comisia dacă poate da mai multe detalii. Din câte am înțeles eu, acest rol s-ar limita la acele analize de risc pe baza cărora, după aceea, alți actori vor fi în stare să aibă operațiuni, de exemplu, să realizeze vizite la fața locului. Vreau să știu dacă Comisia se gândește și la un alt posibil rol al Frontexului în procesul de evaluare și anume acela de a conduce evaluarea în sine. Pentru că dacă așa este cazul, atunci acest lucru ar trebui să se reflecte clar în mandatul Frontexului, deci în cadrul dosarului la care lucrăm. De asemenea, așa cum a spus și domnul Coelho, aceasta ar trebui să înseamnă și resurse suplimentare pentru Frontex, care ar trebui să-și ia un angajament mai mare într-o sarcină atât de importantă cum este evaluarea capacității statelor membre de a-și proteja frontierele externe, în conformitate cu obligațiile lor în cadrul achiului Schengen. Deci doresc să am mai multe clarificări din partea Comisiei în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Uh, apreciez uh, și eu această propunere a Comisiei, întrucât uh, era nevoie și ca evaluarea pentru implementarea achisului Schengen să nu se oprească numai la momentul aderării. Mulțumesc și domnului Coelio, care a făcut o prezentare acestei propuneri foarte clară, la obiect, lucru cu care ne-a obișnuit deja, nu degeaba noi îl numim uh, domnul Schengen între noi. Uh, ce aș vrea să spun este că în acest moment putem uh, să spunem că există un dublu standard din interiorul Uniunii Europene privind monitorizarea aplicării acestui achis. Pe de o parte există, așa cum s-a spus, țările care sunt deja membre și pe de cealaltă parte țările candidate. Și acestea, statele membre, nefiind, nemai fiind monitorizate, poate că pot, pot să apară probleme în gestionarea frontierelor, nu numai interne, cât și externe. Pe de, pe de altă parte, există state membre, candidate cum este România, care, deși respectă în totalitate regulile, regulile acestui spațiu Schengen, nu îi se permite să devină membru. De aceea consider că se aplică în continuare un dublu standard. Eu aș dori să întreb Comisia dacă din acest punct de vedere uh, nu crede că propunerea de regulament de față, deși aduce unele îmbunătățiri substanțiale, perpetuează totuși acest dublu standard în evaluarea statelor membre și celor candidate. Cred că atâta timp cât sistemul de evaluare și mai ales de decizie pentru țările candidate nu va fi și el comun. Discriminări, cum s-a întâmplat cu România, pot fi în continuare posibile. Vă mulțumesc. Thank you. Mrs. Ludford. Mulțumesc, Ludford. Thank you very much, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord. Uh, Carlos Coelho din nou își respectă reputația ca domnul Schengen și lăsând gluma deoparte, ca de obicei sunt uh, recunoscătoare pentru un raport complet și foarte logic. Am aici o listă întreagă de puncte la care aș dori să mă refer. Odată sunt de acord că e greu să fiu convinsă de justificarea unei distinții între pre-aderare și post-aderare și evaluarea acestor perioade. Adică pe de o parte, nu poți să uh, judeci corect uh, implementarea acquis dacă nu cunoști slăbiciunile înainte de a adera la spațiul Schengen. Ceea ce mă duce la al doilea punct. Chiar dacă accepti o justificare pentru efectuarea unei astfel de distinții, Faptul că Parlamentul, de exemplu, e un partener în evaluarea post-aderare, dar nu va avea acces la documente, după cum aflăm din ceea ce ni se spune, pentru evaluarea candidaților, atunci nu va cunoaște punctele specifice. Iată, trebuie să facem ca și adineauri când îl întrebam pe domnul Wainwright cum se implementează SWIFT. Deci nu știm pe ce bază să judecăm. Și uh, noi, ca europarlamentar nu vom putea uh, pune în aplicare această uh, asumare a răspunderii. Dacă trebuie să ne facă treaba, dacă trebuie să ne facem treaba așa, așa cum vrem noi, trebuie să ne asigurăm că dispune măcar de acces la documentele pentru meca mecanismul de evaluare, pentru preaderare, lucru de la care suntem excluși. În al treilea rând, și uh, a, recunosc că poate n-am intrat în detalii aici, nu știu ce se întâmplă în legătură cu domeniul de aplicare al acestei evaluări Comisia face uneori referire la protecția datelor și eu cred că în prezentarea din partea reprezentantei Comisiei s-a făcut uh, referire la drepturile fundamentale. Dar nu văd acest lucru înscris în documente poate că nu l-am citit uh, cu destul atenție. Însă, sunt elemente cheie aici. Una din problemele în legătură cu monitorizarea și evaluarea și revizuirea situației statelor membre după ce acestea au aderat la UE și Schengen e că dacă are vreodată loc, are caracter netehnic și totuși există nevoia de a evalua statele membre în legătură cu, sau din punctul de vedere JAI, evaluări calitative, adică în legătură cu calitatea uh, activității polițienești, uh, administrației publice, ce se întâmplă cu corupția, uh, data, regulile pentru protecția datelor, dacă există probleme cu activități de caracter criminal, infracțional și așa mai departe. Deci să vedem ce se întâmplă cu, uh, cu, cu aplicarea reală a acelui Schengen. Sigur, trebuie să existe și limite în legătură cu uh, dimensiunile acestei evaluări, dar nu știu cum stau lucrurile exact în legătură cu care anume aspecte și elemente vor fi luate în considerare. Și în ultimul rând, și am și un interes aici pentru că sunt uh, parlamentar din Marea Britanie, dar vorbesc în numele guvernului uh, Marii Britanii. Și vreau să spun că Marea Britanie are acces la anumite aspecte ale acordurilor Schengen, la datele polițienești în sistemul de informații Schengen. Deci, există un interes legitim legitim al Marii Britanii și o implicare legitimă în anumite aspecte ale mecanismului de evaluare. Deci nu văd cum poate fi exclus în întregime guvernul Marii Britanii de la acest mecanism de evaluare. Că așa stă la ora actuală propunerea. Sigur, eu nu sunt naivă, știu că problema se referă la eh, statele care nu sunt membre Schengen, eu spun că legea trebuie respectată. Sigur, eu sunt uh, o parlamentară britanică și mă ocup de Schengen. Hai să nu intrăm aici în detalii, însă aș dori să știu cum puteți spune că Marea Britanie poate avea acces la CIS, la datele polițienești, dar nu are niciun fel de interes în legătură cu respectarea protecției datelor în statele membre Schengen. Deci aș dori, aș fi recunoscătoare dacă mi s-ar oferi clarificări aici. Mulțumesc. Doamna Danoca. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să adresez mulțumiri raportorului domnului Coelho pentru că încă din 2009 se ocupă cu acest subiect. Și cred că a fost o bună idee să încredințăm domniei sale uh, subiectul. Și acum iată că suntem încă și mai implicați în proces. Să totuși rămâne prin, uh, principala întrebare către comisie și anume oare protecția datelor și protecția drepturilor fundamentale vor fi incluse uh, clar și precis în uh, acest mecanism, în evaluarea acestui mecanism. Că pe noi asta ne interesează, printre altele. Sigur că susținem pe domnul Coeliu în ce privește abordarea sa față de diverse state membre și de statele candidate. Din păcate s-a schimbat uh, raportorul din umbră la grupul nostru și încă n-am reușit să citesc documentele referitoare la Bulgaria și România. Mă folosesc de ocazie și mulțumesc celor care au înlesnit ca toți membrii liberi să poată să aibă acces la aceste documente. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Ernst. Ernst. Doamna Ernst. ja, ähm, Mr. Coelho, nehmen Sie auch von... Mulțumesc. Domnule Coelho, grupul nostru ar dori și el să vă felicite și îmi place faptul că spune lucrurilor pe nume. Nu îmi plac cei care se ascund după deget. Mulțumesc, într-adevăr, pentru claritatea discuției despre uh, România și Bulgaria, care arăta foarte clar că în documentele noastre trebuie să spunem că nu trebuie să existe nicio diferență între noile state membre care vor să se alăture Schengen și cele care deja fac parte din Schengen. Și aici poate sunt naivă. Și și uh, eu sunt uh, dezolată, cum sunt cei din uh, Bulgaria și România. Și toți ne întrebăm ce, cum, ce reguli se aplică, ce, ce fel de joc e asta pe care îl jucăm. Dacă vedem ce se spune în mass media din Germania, iată, se spune, s-a spus în acest weekend că deja lucrurile sunt clare, Consiliul deja a hotărât că aceste țări nu pot intra în zona Schengen. Se pare că lucrurile deja s-au încheiat cel puțin așa spune mass media britanică, uh, mă scuzați, germană, astfel încât uh, se pare că Parlamentul este într-o situație dificilă. Noi am primit foarte târziu documentele și uh, văd că dezbaterea noastră vine prea târziu dacă nu știu cum mai putem discuta după ce se spune în mass media europeană, că nu mai avem un cuvânt de spus. Și nu, e dificil de așteptat această situație. Comisia a spus că și e important acest lucru că Parlamentul nu trebuie doar informat, ci implicat. Asta trebuie să se aplice 100% și lucrurile nu au stat așa de data asta. Astfel încât aș dori să știu cum anume vom fi noi implicați încă de la început. În al doilea rând, problema asta cu evaluarea și vizitele anunțate sau inopinate. Cine le va face, care e urmarea acestor vizite, ce se întâmplă mai apoi, dacă verdictul e negativ sau dacă se stabilește că sunt probleme, care e urmarea concretă pentru țările astea, că ce măsuri se vor lua în continuare. Deci trebuie să vedem uh, foarte în detaliu toate aceste aspecte. pentru că mi se pare că e o problemă importantă care trebuie să ne intereseze. Deci problema asta a vizitelor anunțate, inopinate, lucrurile nu sunt deloc clare pentru mine. Apoi, în legătură cu România și Bulgaria, la fel am citit în presă că președinția maghiară consideră că România ar putea să fie implicată, cel puțin parțial, pe aici, pe acolo, dar nu în, uh, procesul uh, întreg. Cred că aici e important să avem o declarație clară. E important nu doar pentru noi parlamentari, ci e important pentru cetățenii din România și Bulgaria. Mulțumesc și acum, doamna Flotră. Ați cerut cuvântul? Nu, doamna Verja. Je ne vois pas d'inconvénient. Da, domnule președinte. Nu e nicio problemă dacă m-ați confundat cu doamna Flotră, pentru că adesea avem același punct de vedere, deși nu suntem de același grup politic. Întrebarea mea este, cred, destul de concretă. Încerc să înțeleg mai bine. Văd că avem în fața noastră problema libertății de circulație a romilor, până la urmă. Și în țările în care se pune această problemă cel mai pregnant, ă, găsim Ungaria și România. Și aș vrea să știu cum va rezolva concret ă, Comisia această problemă, că vedem mai bine cu acest exemplu cum vom putea face progrese în legătură cu aplicarea regulilor, pentru că aici nu văd eu, nu, că sunt cam necare lucrurile. De altfel, întreb, uh, când anume va sosi raportul uh, promis de doamna Reding în legătură cu această problemă. Merci. Now. Mulțumesc. Și acum să auzim răspunsurile din partea reprezentantei Comisiei și apoi un cuvânt în încheiere, cuvântul în încheiere din nou domnului Coeliu. Dar în primul rând doamna Moshammer are din nou cuvântul. Very much. Um, on the request. Vă mulțumesc în ceea ce privește standardele duble. Vreau să vă atrag atenția că nu achiul în sine ar trebui aplicat diferit. În ambele caz, cazuri, achiul trebuie aplicat, însă adrarea prevede mecanisme diferite. Și de asemenea și consecințele valorilor sunt diferite. În prima parte a mandatului actual se vede dacă sunt eliminate sau nu controlele la graniță. Iar recomandările privind statele membre respect, privind uh, statele membre trebuie implementate. De asemenea, în zona Schengen există mai multe mecanisme de follow-up și trebuie să ne asigurăm că toate recomandările sunt implementate. În ceea ce este întrebarea concretă privind România și Bulgaria și președinția maghiară, deoarece conform mecanismului uh, actual știți că e responsabilitatea Consiliului. În ceea ce este rolul Frontex. Acesta trebuie să facă o analiză de risc, după care se stabilește programul anual de vizite anuale la fața locului. Colegii de la Frontex pot fi invitați de comisie să participe de asemenea ca observatori, deci nu va fi un impact prea mare asupra resurselor uh, Frontex. Ceea ce privește acum frontierele interne și de ce am prevăzut numai experți de la comisie pentru controle, pentru vizite. Deoarece măsurile de însoțire pe care le avem pentru uh, granițele externe, vize, polițiști, acestea sunt măsuri necesare pentru a menține încrederea reciprocă și pentru a avea o zonă internă fără control. Acum, articolul 12 Vrem să vedem dacă valorile poliționești, controlele făcute de poliție la granițele interne nu sunt prea numeroase. Deci și aici e vorba de încredere reciprocă și de temerile legate de siguranța internă. Evaluarea în sine nu e doar de natură tehnică, ci și calitativă și asta se oglindește în articolul 13, partea 2 din propunere, unde se indică că raportorii vor analiza aspecte administrative, calitative, cantitative. Deci se va face o evaluare completă a punerii în aplicare a achiului. Ceea ce respectarea drepturilor fundamentale. Poate nu se vede prea clar, însă în considerentul 11 se vorbește despre asta. În ceea ce privește faptul că Marea Britanie nu este evaluată, da, asta e o urmare a temeiului juridic ales de comisie. Și cu siguranță vor exista discuții ulterioare pe marginea acestui lucru. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările specifice care au fost puse. Thank you, Madam Hammer. Now we're gonna... Mulțumesc, doamnă Mosa Hammer. Domnul Coelho, acum raportorul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două remarci finale. Înțeleg motivele juridice, însă nu pot înțelege cum va funcționa sistemul dacă avem standarde diferite. Dacă avem standarde diferite pentru statele membre și pentru cele candidate. Ce înseamnă asta? Standarde mai ridicate sau mai scăzute? Dacă sunt mai scăzute, asta înseamnă că putem accepta un candidat în zona Schengen și după ce acesta devine membru, la a doua evaluare ne dăm seama că nu îndeplinește condițiile. Și vom fi obligați să luăm măsuri. N-are niciun rost să faci așa ceva, nu? Dacă standardele sunt mai ridicate, se creează un sentiment de nedreptate în rândul candidaților, deoarece, pe bună dreptate, aceștia spun că suntem mai duri cu ei, deoarece încă nu sunt membri ai clubului. Deci suntem mult mai duri cu ei față de cei care deja sunt înăuntru. Deci nu putem avea standarde diferite, asta e clar. Și vom aborda această problemă uh, cât mai serios. Și prin urmare, privilegiul pe care îl are Parlamentul de a avea acces la documente e diferit în cele două situații și asta tot nu are niciun rost. Și în încheiere, domnule președinte, nu are de-a face asta cu evaluarea uh, achiului Schengen, însă mai mulți colegi s-au referit la rapoartele de evaluare privind România și Bulgaria. Trebuie să soluționăm problema. Vom discuta asta joi după amiază. Însă trebuie să le spunem colegilor că dacă nu vom fi primit niciun document oficial de la Consiliu privind România și Bulgaria, deci nu am primit niciun document deocamdată. La ultima reuniune, eu am salutat inițiativa domnului Capitanii, care din surse neoficiale a primit niște documente pe care le-a pus la dispoziție tuturor membrilor, însă i-am spus comisiei că acestea nu sunt documentele oficiale. Erau niște proiecte de document. Unele deja s-au modificat joia trecută la Consiliu, la ședința Cheval. Și chiar dacă ar fi documentele finale, nu au fost oferite de Consiliu, deci nu putem fi siguri că sunt documentele oficiale. Poate că cineva a schimbat între timp un aliniat la concluzii sau știu unde. Deci numai documentele pe care le dă Consiliu sunt cele oficiale pe baza cărora putem lucra. Iar documentele pe care domnul capitanii cu foarte mare amabilitate le-a pus la dispoziția noastră s-au și modificat între timp, deoarece era un stadiu de proiect când ni l-a dat el. Deci au fost modificate la reuniunea Cheval de joia trecută. Deci vă rog să nu încurcați lucrurile aici. Documentele respective sunt într-adevăr importante, deoarece ne permit să ne facem o idee în legătură cu problemele, să nu sunt documentele oficiale, deci Parlamentul nu a primit deocamdată niciun document oficial. Și așa cum am stabilit cu raportorii din umbră săptămâna trecută, vom discuta și joia viitoare. Deci nu putem uh, să trecem cu procedura rapidă, deoarece nu am avut niciun document. Mulțumesc. Am auzit prezentarea comisiei, ultimele concluzii trase de domnul Coelho, raportorul, care a spus foarte răspicat cât de nevoie, cât de urgent e să se respecte cererea făcută. De întreaga comisie libe, cererea adresată Consiliului de a primi toate documentele de care avem nevoie pentru a lua o hotărâre privind uh, extinderea zonei Schengen la România și Bulgaria. Aș vrea să știu dacă este în sală și vreun reprezentant al președinției maghiare care dorește să reacționeze la acest uh, lucru, nu? Atunci, așteptăm în continuare un răspuns satisfăcător din partea președinției și a Consiliului, deoarece de fiecare dată când am discutat despre acheul Schengen, am tot pus pe tapet această problemă, ca și astăzi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. O dezbatere generală punctul 6, 7, 8, 9, 10 și 11, dacă nu mă înșel, fac parte deci din dezbaterea comună. E vorba de descărcarea de gestiune pe 2009, noul buget general al Uniunii Europene, secțiunea 3, Comisia. Raportorul pentru toate aceste dosare este colegul nostru, domnul Busutil. Nu E vorba doar de proiecte de aviz ale domnului Busutil privind descărcarea pe 2009, la bugetul de 2009, la comisie. În domeniul nostru de acțiune e vorba de asemenea și de cele cinci agenții care țin de responsabilitatea noastră. Vom asculta acum o prezentare a domnului Busutil, după care comisia și vom putea de asemenea discuta dacă doresc colegii. Domnule Busutil. Thank you, Mr. Chairman, uh, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. Um, in view of the time constraints, let me start by saying that I'm glad that our colleague... În primul rând, uh, Vreau să spun că doamna Veronic Matia, colega noastră, a fost raportare pentru descărcarea de gestiune a uh, agențiilor în COBU și este astăzi alături de noi. Și e bine, pentru că s-ar putea să fie interesată de cele uh, de spusele mele. Vă reamintiți probabil, dragi colegi, că am avut deja un, prim, un prim schimb de opinie în legătură cu aceste șase uh, avize uh, la începutul acestei luni. Am avut aici reprezentanți din partea Comisiei și de asemenea din partea celor cinci agenții care fac uh, obiectul acestei proceduri de descărcare de gestiune pe care vom discuta Acum, uh, avizele pe care le prezint acum sunt bazate pe schimburile de opinii pe care le-am avut la începutul lunii, mai ales în ce privește întrebările pe care le-am adresat agențiilor și comisiei și, sigur, în funcție de uh, răspunsurile pe care le-am primit din partea acestora. Dați-mi voie să prezint pe scurt cele, fiecare din cele șase avize. În primul rând, comisia, secțiunea 3 și partea noastră a bugetului. Până acum, în ce privește cheltuielile, asta este, acesta țin de competența Comisiei noastre. În acest caz, în salut faptul că s-au făcut progrese importante în ce privește nivelul uh, punerii în aplicare angajamentelor din buget pentru zona uh, aceasta libertate, de libertate, securitate și justiție și propun să uh, deplângem faptul că nivelul anulărilor plăților a fost unul ridicat, destul de ridicat, e vorba de 8,5% și în același timp ar trebui să salutăm uh, nivelul înalt de implementare a celor patru programe pentru solidaritate și uh, gestionarea fluxurilor de migrație, dar la nivelul implementării plăților acesta a fost mai scăzut decât programul pentru drepturi fundamentale, justiție, securitate și salvgardarea libertăților. De asemenea, facem un apel către Comisie să publice, să dea publicității evaluările, rapoartele de evaluare la jumătatea mandatului în legătură cu diversele fonduri și programe care țin de competența Comisiei noastre cât mai curând posibil. E un lucru pe care Comisia ne l-a promis până la, la sfârșitul anului trecut, însă încă nu dispunem de aceste date și e imperativ, domnule președinte, să dispunem de aceste documente dacă dorim să începem discuția privitoare la revizuirea perspectivelor financiare în cursul acestui an. Bun, acum asta în ce privește Comisia. Apoi trecem repede la uh, avizul privind Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Singurul punct uh, care e de relevat aici e că eu propun să deplângem modul în care contractele cadru directe au fost uh, atribuite de către această agenție. Asta conform datelor din uh, schimbul de opinii pe care l-am avut cu reprezentanții agenției în, la începutul acestei luni. În ce privește operativul european pentru droguri și toxicomanie, eu propun să solicităm clarificarea regulilor aplicate pentru veniturile uh, atribuite în lumina întrebărilor și problemelor uh, apărute după returnarea surplusurilor în legătură cu traduceri, traducerile. Apoi, trecând la Eurojust, propun să ne exprimăm regretul pentru că rata agenției de posturi vacante este încă una prea ridicată. E vorba de 24%. Și trebuie să deplângem faptul că anumite contracte de uh, angajare care au fost uh, încheiate într-un mod neregulamentar sunt încă uh, în vigoare de fapt, propun să solicităm agenției Eurojust să mm, rezolve aceste situații nereglementate fără întârziere. În ce privește uh, avizul uh, privitor la Frontex, eu propun să uh, notăm faptul că rata de anulări și de reportări în 2009 este una ridicată, deși au existat îmbunătățiri datorită unei monitorizări intensive și uh, continue a bugetului. Ar trebui să remarcăm și uh, revizuirea Frontex și implicațiile sale eventuale asupra bugetului acestei agenții. În final, și cred că e cel mai important lucru, și cel mai important aviz, de asemenea, de care, cu care se ocupă uh, comisia noastră, mă voi referi la Colegiul European de Poliție eu propun să remarcăm faptul că mai multe proceduri de achiziții publice au fost uh, uh, au avut probleme unele probleme s-au achiziționat bunuri și servicii fără niciun contract, fără o procedură de licitație. Asta s-a întâmplat în 2009. Eu propun să spunem că din cauza regulamentului financiar uh, revizuit, care nu a fost niciodată uh, supus atenției comisiei și deci nu a intrat niciodată în vigoare, contractele uh, semnate cu anumiți consilieri și experți uh, nu sunt legale. Și propun să spunem că în anumite cazuri nu s-au făcut niciun fel de anchete, de exemplu, în, cazuri, în cazurile în care procedurile de achiziții publice nu au fost respectate, uh, și unde contractele de angajamente semnate au fost uh, ilegale. Eu propun mai mult să spunem că un contract de angajare care a fost încheiat uh, în mod uh, neregulamentar este încă în vigoare și că trebuie să solicităm colegiului să uh, rezolve aceste probleme fără întârziere. Propun, de asemenea, să ne plângem faptul că există cazuri în care au fost folosite uh, Uh, venituri pentru a finanța cheltuieli uh, private și sper, domnule președinte, că veți fi de acord că acest lucru nu este acceptabil și propun să spunem că, deși există uh, o nouă structură de gestionare a colegiului, de administrație a colegiului, s-au făcut greșeli în trecut, greșeli care, pentru care încă nu a răspuns nimeni și că trebuie să remarcăm îmbunătățirile aduse de noile autorități de administrație și comentariile Comisiei pentru anul bugetar 2010 merg în acest sens. Și, în final, domnule președinte, propun ca în legătură cu acest Colegiu European de Poliție, Comisia noastră să dea către uh, COBU avizul că, în vederea numărului uh, însemnat de uh, greșeli și uh, cazuri ilegale din bugetul CEPOL 2009, descărcarea pentru 2009 să nu fie acordată. Și cu asta am încheiat uh, introducerea succintă a celor șase avize ale mele. Doresc să mulțumesc colegilor pentru atenție și mai ales să mulțumesc secretariatului pentru că m-a ajutat. Doamna Caller se pare că e condamnată, să trească să mă susțină în continuu. Eh, și mulțumesc pentru activitate. Mulțumesc, domnule președinte, și aștept acum comentariile din partea comisiei și din partea colegilor. Mulțumim pentru aceste avize, domnule Busutil, și acum să ascultăm care, ce are de spus eh, reprezentantul comisiei. Vă rog. Yes, willing to make a statement, the commission. Dorește cineva să ia cuvântul din partea comisiei? Mulțumesc, sunt Stefanie Carion de la DG Justiție și Afaceri Interne. Nu am foarte multe lucruri de adăugat față de această prezentare care a fost făcută și care reflectă foarte bine dezbaterile ce au fost organizate. În ceea ce privește comisia, aș vrea să vă spun că Mulțumim raportorului pentru opiniile în general pozitive care sunt prezentate în raportul său. Suntem de acord că anul 2009 arată că există o îmbunătățire a sistemului de gestionare uh, financiară și de a problemelor. De asemenea, comentariile care au fost făcute vor fi uh, introduse în cadrul noilor perspective financiare și mă gândesc aici în special la nevoia unei gestionări partajate și a unor eforturi de simplificare pentru implementarea programelor. Acesta este elementul pe care Uh, îl vom avea în vedere în cadrul procesului de revizuire. De asemenea, vrem să spunem uh, Parlamentului că urmărim îndeaproape revizuirea la jumătatea mandatului și că vom încerca să facem acest lucru în termenele cele mai scurte cu putință. Referitor la comentariile făcute în legătură cu agențiile, Comisia nu poate să dea mai multe detalii. Am dorit doar să remarcăm că în ceea ce privește patru agenții, Eurojustul, Agenția pentru Droguri și Frontex, în legătură cu Curtea de Conturi, se pare că tranzacțiile sunt uh, reglementare, un lucru care este satisfăcător, dar Comisia se îngrijorează în legătură cu propunerea făcută de a nu oferi descărcarea de gestiune pentru CEPOL. Comisia consideră că toate măsurile care au fost luate și care vor fi luate pe viitor vor duce la rezolvarea problemelor, în special noul management și îmbunătățirile care au fost făcute în ceea ce privește gestiunea financiară. Deci am dori ca decizia să fie luată cu cât mai mult discernământ cu putință. Mulțumesc Comisiei pentru aceste comentarii și acum dau cuvântul membrilor. Domnul Alvaro, vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că am urmat uh, părerea domnului Usutil pentru grupul nostru. Nu există niciun uh, punct la care să nu fim de acord. Nu vrem decât să-l felicităm pe raportor pentru munca sa și credem că e nevoie de găsirea soluțiilor pentru problemele la care, care au fost identificate. În ceea ce privește CEPOL, există aceste probleme care nu au fost rezolvate. Am avut și discuții în cadrul Comisiei de Control Bugetar și sper și acesta cred că este un exemplu foarte bun al felului în care uh, și colegul de la Comisia de Control Bugetar contribuie la acest lucru. Trebuie să vedem cum vor fi implementate aceste chestiuni în bugetul 2010 la secțiunea 3. Sper să avem multe de învățat de aici și să fim în stare să rezolvăm problemele care au apărut în 2009, ceea ce a cauzat probleme și poate și printr-o procedură bugetară să contribuim și noi la îmbunătățirea situației. Deci, pe scurt, vreau să-l felicit pe Simon și sper să se găsească soluții la toate problemele identificate. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc. Și eu sunt în general de acord cu ceea ce a prezentat raportorul în rapoarte. Avem câteva amendamente în ceea ce privește redactare. Sunt de acord cu doamna Sipel pentru a nu, Cepol pentru a nu acorda descărcarea de gestiune. Și referitor la celelalte agenții, descărcarea pentru anul 2009 mi se pare foarte greu să punem aici lucruri care s-au îmbunătățit în anul 2010, pentru că analizăm aici un caz al unui an concret, deci ar trebui să ne centrăm pe el. Iar dacă există îmbunătățiri care au fost menționate în răspunsul agențiilor care ne spun că s-a făcut asta și cealaltă, cred că ar trebui întâi ca acest lucru să fie verificat de Curtea de Conturi înainte de a introduce aceste elemente în raport ca niște dovezi clare. E bine că agențiile spun că există îmbunătățiri care se fac, sunt în curs, dar cred că Curtea de Conturi ar trebui să confirme aceste îmbunătățiri pentru a putea spune salutăm aceste îmbunătățiri, pentru că până la ora actuală nu știm dacă ele s-au făcut într-adevăr sau nu. Aceasta este singura remarcă în legătură cu anul 2009. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mathieu! Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea, în primul rând, să-l felicit pe Simon pentru munca sa deosebită uh, referitoare la aceste dosare. Și pot să spun că sunt și eu de acord cu toate comentariile care au fost făcute și cu concluziile raportului. În ceea ce privește CEPOL-ul, așa cum S-a spus deja aici în sală, ne aflăm uh, la descărcarea de gestiune pe anul 2009 iar faptul că în 2010 directorul a fost schimbat, aceasta nu afectează niciun fel descărcarea de gestiune pe anul 2009, care ne privește pe noi. Deci nu sunt de acord cu punctul de vedere al Comisiei, care spune, iată, noul director a făcut foarte multe eforturi pentru a îmbunătăți situația agenției. Foarte bine, acest lucru îl vom vedea pe anul 2010. Acum trebuie să vedem ce s-a întâmplat în 2009. Deci sunt absolut de acord cu părerea raportorului în acest sens. Am avut oricum foarte multe dezbateri pe marginea acestei agenții și cred că ceea ce s-a întâmplat în 2009 nu ne permite să acordăm descărcarea de gestiune pe acest an. Și pentru că suntem aici la Comisia Libe, aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru. Există o problemă de structură la agenția CEPOL. Pe de o parte, Comisia Europeană cred că Uh, nu își are locul pe care l-ar merita la Consiliul de Guvernatori, pentru că nu are drept de vot. A existat de asemenea o problemă cu Consiliul de Administrație. S-a vorbit despre cheltuieli private făcute pe banii contribuabililor, contribuabililor. S-a vorbit foarte mult despre problema pe care am avut-o cu directorul. Directorul până la urmă și-a prezentat demisia, dar cred că nici Consiliul de Guvernare nu a fost la înălțimea așteptărilor și mulți membri din acest Consiliu nu au îndeplinit uh, sarcinile pe care le aveau de îndeplinit. Deci cred că ar trebui să revizuim într-adevăr structura acestui, uh, acestei agenții fie să întărim structura cepolului, fie să o atașăm agenției EUPOL. Dar, oricum, cred că structura actuală nu este potrivită și nu cred că în felul acesta agenția poate să-și continue lucrările. Va trebui deci să analizăm această situație și aici la Parlament și la Consiliu pentru că nu uh, este potrivit să menținem o astfel de structură. Mulțumesc. Domnule Busutil, dacă aveți comentarii finale, vă rog, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele frumoase pe care mi le-au adresat și am o, un răspuns de dat în ceea ce privește ce polul. Poate vă amintiți că anul trecut nu am acordat descărcarea de gestiune pe anul 2008 iar Comisia de Control Bugetar a hotărât în urmă cu câteva zile, săptămâna trecută, să ofere în sfârșit descărcarea de gestiune pe anul 2008, după ce nu făcuse acest lucru timp de câteva luni. Deci, descărcarea de gestiune pe anul 2008 pentru CEPOL trebuie încă să fie aprobată. Deci, așa cum au spus și colegii, nu vorbim aici despre anul 2010, nu vorbim nici despre 2008, vorbim despre 2009, unde au fost constatate uh, situații nereglementare. Și cred din acest motiv că dacă ne centrăm pe acest an, nu există nicio îndoială. Nu trebuie să acordăm descărcarea de gestiune. Și aceasta cred că ne va permite domnule președinte, așa cum arăta și doamna Mathieu, să ne gândim la structura acestei agenții și să vedem eventual dacă ar trebui să o includem într-o altă agenție, cum ar fi, de exemplu, Europol. Mulțumesc, domnule Busutin. Sper că am trimis un mesaj foarte clar. Comisia poate dorește să intervină din nou. Vă rog, un minut Mulțumesc, doar o clarificare de natură tehnică. Descărcarea nu va fi acordată CEPOL-ului pe anul 2008, din câte am înțeles, ci închiderea conturilor, ceea ce din punct de vedere tehnic e cu totul altceva. Descărcarea de gestiune nu va fi acordată niciodată, dar trebuie oricum încheiate conturile pentru a putea trece mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr acum e mai clar. Termenul de prezentare a amendamentelor este pe 3 februarie la prânz, deci chiar joia aceasta la prânz. Iar votul la Comisia Libe va avea loc pe 18, pe 28 februarie. Trecem acum la următorul punct. Punctul 12, și anume implementarea articolului 10 al Națiunilor Unite privind armele de foc, stabilirea măsurilor privind autorizațiile de export, import și tranzit pentru arme de foc, piese, elemente și muniția pentru acestea. Raportor este doamna Mathieu. Comisia Libe a cerut aplicarea articolului 50 Există o procedură în comun cu Comisia INTE, aceasta a fost însă respinsă, așa că vom auzi părerea raportorului, doamnei Mathieu, după aceea vom da cuvântul Comisiei și după aceea membrilor. Doamna Intveld, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu eram aici în sală, deci poate ați făcut acest, acest anunț. Vreau să vă întreb dacă se va face informarea în legătură cu acordul PNR. Da, este prevăzut ca ultimul punct de pe ordinea de zi, deci sper să ajungem până acolo. Doamna Matiu, vă dau cuvântul dacă ne puteți ajuta foarte pe scurt. Bon, alors Am înțeles mesajul, domnule președinte, dragi colegi. Această propunere de regulament Uh, vine din nevoia pe care o are Uniunea Europeană de a transpune articolul 10 din protocolul ONU privind uh, traficul ilicit de arme de foc. Un uh, acord negociat în 2002 și semnat de comisie. Se prevede consolidarea controlelor și a um, tranzitului făcut de arme de foc pentru țări terțe. Se dorește clar o armonizare. În momentul de față, legislațiile naționale sunt foarte diferite de la o țară la alta, de aceea e important să se adopte măsuri uniforme pentru un control mai riguros al controlului legal de arme. De asemenea, vreau să subliniez că acest lucru nu trebuie făcut în detrimentul IMM-urilor europene active pe această piață nu ar trebui să adoptăm mai multe povere administrative, de multe ori excesive și inutile, care aduc atingere competitivității industriei noastre europene. De aceea, răspunderea noastră de a asigura condiții de concurență loială IMM-urilor față de uh, omologilor din țări terțe. Comisia a hotărât să respecte exigențele, deși unele propuneri sunt obsolete. E vorba de definirea uh, armelor de foc uh, ținându-se cont de propulsia plumbului, știind însă că această substanță este interzisă în foarte multe uh, țări membre. Știți că aceasta cauzează boala saturnism la foarte multe specii animale. Salut de asemenea și propunerea de, privind procedura de exporturi simplificată în propunerea de regulament. Cred totuși că această procedură ar trebui să se aplice tuturor uh, cazurilor de exporturi legale, verificabile, inclusiv uh, expertiza și repararea de arme. Aceste exporturi sunt supuse deja legislației privind controlurile vamale și nu mai trebuie uh, alte sarcini administrative. Termenul, de asemenea, propus de 60 de zile calendaristice este binevenit pentru a nu prelungi inutil Termenul inițial de 120 de zile pentru intrarea în vigoare a regulamentului nu e realist, după părerea mea. Nu știu de ce s-a prevăzut o durată atât de scurtă. Ar fi mai bine să se uh, prevad un termen mai lung, așa cum se face și regulamentul privind uh, reglementarea și utilizarea precursorilor de explozibili, unde termenul este de 18 luni. Deci cred că ar trebui prelungit acest termen. Vă mulțumesc, doamnă Matiu, pentru prezentarea raportului. Acum comisia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește în primul rând să mulțumesc Parlamentului European pentru că ne susține cu această propunere de regulament și mai ales să mulțumesc doamnei raportoare, doamna Mathieu, și domnului uh, raportor pe fond, domnul Iacolino. Știm că are un dublu rol la INTA și la LIBE. După cum s-a spus la uh, precedenta ședință a LIBE, domnul Iacolino a prezentat obiectivul acestei propuneri ca și reprezentantul Comisiei și mai ales, după cum a spus raportoarea, obiectivul principal e ratificarea protocolului care încă este în vigoare, încă nu s-a semnat, mă scuzați, și uh, acest regulament va fi un pas important în acest, pentru, uh, spre acest scop. Fără a intra în detalii, pentru că nu avem timp la dispoziție, am dorit să vă tragem atenția asupra necesității, în cadrul acestei discuții, de a ne asigura punerea în aplicare a prevederilor obligatorii, ținând cont de spiritul protocolului și în același timp să luăm în considerare și să asigurăm o coerență necesară și coerența asta trebuie să fie asigurată și literalmente și mă refer la coerența cu alte legi în vigoare în Uniunea Europeană Mulțumesc pentru atenție, domnule președinte, stimați uh, membri ai comisiei și aș dori de asemenea să uh, vă semnalez faptul că noi suntem disponibili să uh, vă susținem. Sigur că și colegiuitorul, Consiliul se bucură, se bucură de colaborarea noastră la Just Lips dacă mai e nevoie de alte clarificări, sigur, și în vederea unei rapide uh, adop- adopții finale a regulamentului. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnule reprezentant al Comisiei, spune președintele, iar acum trecem la uh, reprezentantul Consiliului, domnul, domnul Lael Razi. Vă rog, aveți cuvântul. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm én is a raport. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru prezentarea făcută. În numele președinției maghiare pot să confirm faptul că luăm foarte în serios acest dosar, ne implicăm foarte mult și am uh, dedicat deja două sesiuni de lucru la Consiliu pe această temă. Am uh, programat de asemenea și alte sesiuni suplimentare pe această temă și dorim ca dosarul să meargă cât mai repede. Colegul Iacolino, în calitate de raportor din umbră, dorește să intervină. Aveți cuvântul. Dacă doriți să interveniți, domnule Iacolino, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Eu sunt... Mulțumesc, nu ca raportor din umblă, mulțumesc. Eu sunt uh, raportor pentru uh, cealaltă comisie competentă pe fond, e vorba de Comisia pentru Comerțul Internațional. Am ascultat cu atenție uh, sugestiile și indicațiile, sfaturile colegii Mathieu, colegii Mathieu. Cu aceeași atenție am ascultat și cuvintele Comisiei și ale Consiliului. Dosarul acesta, sigur că privește niște proceduri comerciale în care este, sunt implicate și aspecte legate de siguranță, aspecte de care ține cont doamna raportoare. În același timp, gândindu-ne la faptul că și Comisia a afirmat că există anumite principii care sunt uh, corespunzător definite în anumite legi și care vor trebui aplicate punctual și concret. Sunt convins că vom putea să ajungem la un consens ca să găsim o sinteză echilibrată cu amendamente uh, care sigur pot fi depuse uh, până în data de 3 februarie Uh, la LIBE și în cadrul INTE pot fi depuse amendamente până în 4 februarie. Uh, în încheiere vreau să mă refer la două puncte ale documentului domnului Matie, uh, cel care privește zilele, deci trebuie să fie zile calendaristice și nu zile lucrătoare, spune doamna Matie, aici putem să discutăm, putem să discutăm și data intrării în vigoare a regulamentului, care în prima ipoteză uh, ar fi un termen de patru luni, spune Comisia, și doamna Mathieu uh, sugerează acum 8 luni. Sigur, aici împreună cu raportorii din umbră de la INTA și de la LIBE vom purta discuții și sigur că sunt convins că vom rezolva problema. Mulțumesc, doamn, domnule Iacolino. Și acum au cuvântul membrii, doamna Ana Gomes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegei noastre, doamna Veronic Matiu, pentru prezentarea făcută și să le mulțumesc și celorlalți care au luat cuvântul. Când am citit acest raport, m-am îngrijorat, deoarece nu se face absolut deloc trimitere la nevoia de a asigura o anumită coerență cu codul de conduită pe care îl avem și care reprezintă o poziție comună adoptată la sfârșitul președinției franceze în 2008. E vorba de regulile care se aplică la controlul de exporturi de tehnologie și echipamente militare. Da, aici vorbim de arme de foc cu, uh, pentru uzul civil, iar în cazul celălalt e vorba de echipamente militare. Însă uitați-vă la lumea în care trăim. Aceste arme pentru uz civil, de exemplu, armele de vânătoare, sunt aceleași arme care pe un continent ca Africa sunt adevăratele arme de distrugere în masă. Acele small and light weapons sunt arme exportate de către noi, către țările în curs de dezvoltare, unde sunt folosite de copii recrutați de acele grupuri criminale. Deci de aceea cred că Parlamentul European ar trebui să-i ceară Consiliului și Comisiei să dea dovadă de coerență și dacă avem un regulament suficient de exigent în ceea ce privește controlul exporturilor de tehnologie militară, atunci nu cred atunci nu trebuie să trecem cu vedere aceste alte arme care sunt exportate. Și vă spun, am... Noi ne-am implicat foarte mult aici la Parlamentul European pentru că acest de cond, cod de conduită să devină un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. În propria mea țară, și știu că asta se întâmplă cu siguranță și în alte țări europene. Deci am efectuat foarte multe anchete pe lângă poliție, autoritățile militare, aveau posibilitatea de a da undă verde exporturilor. Și ce am descoperit acolo? Foarte multe dintre aceste arme erau exportate cu licența acordată de anumite autorități, însă uh, erau aceleași arme folosite în Africa pentru tot felul de evenimente și erau prezentate ca fiind arme de vânătoare. Am discutat de asemenea cu raportorul, aș ruga-o și pe dumnea ei să aibă în vedere acest uh, element, deoarece e într-adevăr nevoie de coerență în acest domeniu atât de delicat. Vă mulțumesc! În ceea ce privește discuțiile cu ușile închise, au venit deja o serie de oaspeți care așteaptă să ia cuvântul, de aceea vă rog încă o dată să fiți cât mai succinți. Domnule Enciu. Da, în calitate de raportor din umbră din partea grupului SD pentru acest regulament, vreau să fac o precizare. Acest raport, acest regulament nu se referă la armament militar, ci se referă la o secțiune clară a armamentul de vânătoare, tir sportiv și armamentul ușor, ceea ce nu, știu eu, poate trebuie specificat mai atent sau să discutăm mai atent ce înseamnă una și ce înseamnă alta. Uh, nu cred că acest armament este armamentul de ucidere în masă. Este imposibil să se facă ucidere în masă cu acest tip de armament, așa cum s-a precizat aici. În sfârșit, poate e părerea mea, dar eu mi-o susțin. Uh, important, eu cred că prin acest regulament este să se realizeze un echilibru între nevoia de a împiedica traful ilegal de armament de foc și necesitatea totuși a protejării industriei exportatoare de arme de foc pentru uz nemilitar, repet, uz nemilitar. Pentru că totuși să pierdem din nou niște locuri de muncă într-un moment în care Uniunea Europeană are nevoie de ele, nu este chiar recomandat iar uh, putem fi siguri că dacă nu vom exporta noi Uniunea Europeană, se vor găsi alte țări emergente care imediat ne vor înlocui pe această piață și poate fără un control atât de strict pe cât dorim noi să îl avem asupra acestui export de armament. Uh, vom discuta împreună cu raportoarea principală și în cadrul grupului uh, despre aceste, știu eu, păreri diferite și vom cădea la o înțelegere clară. Vă mulțumesc. And Mrs. Keller. Mulțumesc acum doamna Keller. Da, vă rog, pe scurt. Mulțumesc. Cu anticipație. Mulțumesc. Da, din păcate armele destinate, așa zis, sportului sunt folosite în masacre de multe ori, deci nu trebuie să subestimăm acest aspect și să încercăm să protejăm cetățenii, nu nu știu ce industrie. Noi trebuie să implementăm pe deplin articolul 10 și să nu uh, facilităm uh, exportul de arme pentru uz recreațional după cum scrie Comisia în document. Am o întrebare către reprezentanții Comisiei, sper să primești un răspuns în scris, și anume, ce se înțelege prin altele, la anexa cu lista armelor? Se spune altele foarte dese. Aș dori să știu ce înseamnă aceste altele, ce arme se află acolo. Mulțumesc! Și acum uh, un comentariu final din partea doamnei Mathieu, dacă credeți că e necesar, doamnă. Vă rog, dacă nu,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 Raportoare este colega noastră, doamna Fayon, și îi mulțumim. A avut amabilitatea de a amâna discutarea acest punct pentru uh, sesiunea de mâine după voturi, astfel încât, iată, să mai putem discuta și ultimul punct de pe ordinea de azi, uh, întâlnirea cu ușile închise, mă refer la punctul numărul 14, negocierile în curs privind acordurile PNR, uh, ale Uniunii Europene cu Statele Unite, Canada și Australia. Vă avem un schimb de opinii și sesiune de informare cu privire la prima rundă de negocieri privitoare la registrul numelor cu numele pasagerilor cu oaspetele nostru, domnul Reinhard Pribe, din partea Comisiei Europene. Și apoi vom putea să-i punem și întrebări după ce vom auzi ce are domnia s-a de spus. Ca de obicei, Va trebui să mulțumim interpreților, sigur, dacă, din păcate, vom avea nevoie de câteva minute suplimentare, dar vom încerca să terminăm la timp. Sper. We thank you for making as short as possible. Vă mulțumesc cu anticipație că veți, vă veți exprima cât mai